Dragi colegi, vă propun să reluăm lucrările noastre. Euh, donc, euh, nous avons... Euh, Am fost foarte eficienți de ieri după masă încoace. Nu mai avem decât trei puncte pe ordinea de zi din această după masă. Și de această dată vom încerca să ne grăbim uh, pentru uh, a termina cât mai repede pentru a vă permite să vă îndepliniți și alte obligații, bineînțeles ocupându-ne foarte temeinic de subiectele care ne rămân. Avem trei subiecte. Raportul pentru aviz al colegei Alfonsi, acordul de pescuit cu uh, Cap Verde, audierea vicepreședintelui guvernului uh, sârb și după aceea mai avem și un vot cu privire la mobilizarea Fondului European de Ajustare la Globalizare. E vorba de raportul Barbarei Matera. Ce vă propun? E să îi dăm cuvântul domnului Alfonsi. În principiu, premierul sârb sosește la uh, 4 fără un sfert. Dacă nu sosește, vă propun să trecem la voturi. Am verificat, uh, avem quorumul, deci putem vota. Unii colegi mi-au transmis informația că doresc să participe la vot, dar că până la sfârșitul uh, după miezii sunt uh, reținuți la alte comisii. Îmi pare rău pentru ei. Îmi asum uh, această decizie de a trece la vot. Uh, nu cred că avem uh, divergențe politice majore între grupurile politice pe acest dosar și deci, dacă premierul sârb sosește la timp, vom Uh, organiza audierea înaintea votului. Dacă nu, atunci uh, voi uh, propune să trecem la vot pentru a câștiga timp. Domnul François Alfonsi, așteptăm cu mare interes prezentarea dumneavoastră în legătură cu pescuitul, relațiile noastre în domeniul pescuitului privitor la Cap Verde. Mulțumesc, domnule președinte. Iată, avem acest acord cu insulele Cap Verde Uh, în conformitate cu tratatul de la Lisabona, noi uh, trebuie să aprobăm sau să respingem uh, acest acord de pescuit. E al cincilea pe care îl examinăm am mai discutat insulele Salomon, Comore, Seychelles sau Tome și Principe. E vorba de um, rapoarte cu un impact financiar minor, al cincilea fiind de o sumă mai mică de 0,5 milioane de euro pe an. E vorba de un acord pe trei ani, deci e vorba de o sumă totală de 1,5 milioane. Ă, acest al cincilea e primul raport ă, în care se respectă termenele, pentru că va intra în vigoare doar ă, în 1 septembrie. Până acum s-a procedat retroactiv, dar iată, pentru prima dată respectăm calendarul. Nu am prea multe de spus. În general, e un raport pe care dăm un aviz favorabil și deci Aș dori uh, ca aceste acorduri de pescuit să facă obiectul unei uh, analize uh, globale. Următorul cu Mauritania va avea un impact bugetar mai important de câteva zeci de milioane de euro și deci am hotărât că acest raport foarte important atât pentru noi cât și pentru Comisia de Pescuit să facă obiectul unei analize mai aprofundate. E vorba de acordurile de pescuit cu țările terțe. Mulțumesc foarte mult, stimate coleg. Dorește cineva să ia cuvântul? Doamna Grenier. Aș dori să sprijin cererea domnului Alfonsi. De mai multe ori am vorbit uh, de faptul că trebuie să avem o comisie comună buget pescuit și, domnule președinte, v-aș ruga să vă asigurați că se pot organiza aceste ședințe. Nu avem uh, acces la mandatul de negociere, nu suntem uh, comisia sesizată pe fond, dar, pe de altă parte, știm că acordurile viitoare vor avea un impact financiar. Știu că nu un astfel de subiect nu suscită pasiuni, dar cred că o astfel de ședință comună ar fi foarte bine și îl sprijin pe domnul Alfonsi. Alfonsi în acest sens. Mulțumesc! Într-adevăr, cred că e un subiect foarte important. Aceste acorduri implică ajutoare ajutoare care sunt foarte importante pentru dezvoltarea țărilor sau a regiunilor beneficiare. Nu știu dacă Comisia de Dezvoltare trebuie să uh, publice un aviz pe acest tip de acord. Poate că îi interesează, însă în orice caz, așa cum am mai spus-o, într-adevăr, trebuie să organizăm astfel de ședințe, trebuie să avem o ședință comună de lucru cu membrii Comisiei de Pescuit și Comisia de Buget, dar poate și membrii altor comisii precum DEVE, pentru a avea o strategie comună. E un aspect important. Doamna Duhon, cred că nu știu dacă Comisia DV este vizată, pentru că Cap Verde face parte din țările care se află în faza de post-cooperare. Deci uh, sunt, uh, e vorba de țări în tranziție care nu mai fac obiectul uh, cooperării pentru dezvoltare și care nu mai sunt nici autonome. Deci Comisia DV, tocmai pentru că uh, această țară nu mai face obiectul cooperării pentru dezvoltare, s-ar putea să uh, nu fie interesată de acest subiect, dar în orice caz sprijin uh, propunerea colegilor care au vorbit înainte. Mulțumesc! Rămâne de văzut, deci probabil că Comisia AFET se va ocupa, ea va fi competentă, însă dacă organizăm această ședință de lucru strategică, vom uh, revizui, vom uh, studia toate aceste acorduri de pescuit. Uh, bineînțeles că ne bucurăm de faptul că Cap Verde a înregistrat progrese economice uh, care îi uh, permit să treacă la statutul de țară în tranziție. Domnule Alfonsi, domnule raportor, ați făcut parte din delegația care s-a deplasat în Islanda, dumneavoastră care iubiți pescuitul. Pentru că a avut loc o deplasare în Islanda Uh, prezidată de către Göran Fern, care se află în sală și care ne-a transmis în scris un raport care a fost uh, adoptat uh, cu unanimitate. Toate grupurile au fost prezente. Domnul, Gern, domnul Göran Fern ne-a prezentat acest proces verbal ieri după masă. Și ce m-a uimit e că delegația noastră, și aici îl citesc pe Göran, a fost foarte uimită de calitatea uh, politicii de pescuit a Islandei, s-a ajuns la concluzia că islandezii, în negocierile lor prealabile în legătură cu eventuală aderare la Uniunea Europeană, nu doresc să obțină ajutoare uh, pentru pescuit, nu doresc uh, să aibă acces la subvenții, chiar nu vor să beneficieze de pe urma acestei politici și consideră că în apele teritoriale, deci care fac obiectul controlului economic al Islandei, au reușit să uh, ducă această politică de pescuit uh, care apără resursele haleutice. Deci uh, pescarii sunt bogați și peștii sunt fericiți la ei. Cel puțin așa susțin. Încă o dată îl citez pe Gheoran, care, dacă greșesc, să mă corecteze. Deci nu avem în Islanda prieteni ai pescarilor și prieteni ai peștilor. Deci îi semnalez acest lucru domnului Alfonsi pentru că poate, indiferent de aceste acorduri de cooperare, poate că avem concluzii de tras în legătură cu ce se întâmplă în domeniul pescuitului în afara Uniunii Europene. Deci, dacă nu mai sunt alte observații, atunci vă propun ca pentru acest raport pentru aviz să fixăm termenul în 30 iunie, mai avem deci două săptămâni la dispoziție, termenul de depunere a amendamentelor, e vorba de raportul Anfonții. Acest aviz ar putea fi adoptat la ședința Comisiei de Bugete din 12 și 13 iulie, cu mențiunea că Comisia de Pescuit, care este competentă în fond, se va întâlni în 31 august. Și deci am putea vota în plenara din, uh, una dintre plenarele din luna septembrie. Vă mulțumesc. Acum, deci, putem trece la vot. Întâi prezentare și apoi votul raportului Barbarei Matera cu privire la mobilizarea Fondului European de ajustare la globalizare pentru e vorba de punctul 18 18 și 19 E vorba de două întreprinderi diferite, două întreprinderi din Danemarca ambele, pe de o parte Shipyard din Odămțe și, pe de altă parte, întreprinderea LM Glass Fiber din Danemarca. Aș dori deci să-i dau cuvântul raportoarei noastre, Barbara Matera, pentru o prezentare a acestor două dosare, înainte de a trece la vot. Doamna Matera. Un attimo sprovvista, perché la presentazione io l'ho fatta già. Mulțumesc, domnule președinte, m-aș lua puțin prin surprindere am făcut uh, uh, uh, la ultima ședință de, a comisiei noastre prezentarea și astăzi, din câte am înțeles, trebuie să trecem la vot. Însă, iată, profit de această ocazie pe care mi-o acordați pentru a vă informa că au existat, au fost depuse mai multe amendamente, mai ales în ce privește șantierele navale. Două solicitări de mobilizare a fondului din partea Danemarcei. Uh, și mi-aduc aminte de o dezbatere uh, care a avut loc în jurul unui uh, șantier naval. În orice caz, nu e vorba de restructurarea unor societăți, nu e vorba nici de uh, ajutoare care vin pe lângă uh, subvențiile de stat. Noi încercăm doar să înlesnim, să încurajăm uh, inserția profesională a lucrătorilor care au fost uh, concediați. Deci trebuie să ne asigurăm că acești lucrători beneficiază de uh, posibilități de reconversie profesională. Și astfel, acești uh, lucrători care se află în șomaj pot să se recalifice pe plan profesional. Deci e vorba de un uh, fond pe care l-am putea numi un fond ad personam. Noi nu dorim să salvăm aceste întreprinderi, ci să-i ajutăm pe lucrători. În trecut au existat câteva îndoieli care au fost emise. Uh, iar în legătură cu viitoarea mobilizare a acestui fond, cred că ar trebui să prevedem o parte care să explice felul în care pentru o întreprindere se acordă un ajutor sau pentru un stat pentru care se acordă ajutor, s-a uh, decis mobilizarea acestui fond. Pentru noi, ce este cel mai important este transparența acțiunilor noastre. Dragi colegi, iată această completare, acest element, element suplimentar pentru uh, următoarele rapoarte în legătură cu mobilizarea Fondului European de Ajustare la Globalizare. În rest, domnule președinte, așa cum v-am spus, la ultima ședinței noastre reuni, am prezentat rapoartele mele. Foarte bine, mulțumesc. Doamnă Matera, de atunci am fost informat că am primit și alte dosare. de a studiat? Ne puteți? Nu, se pare că nu. Bun, mai avem ceva, avem ceva timp la dispoziție, deci am fi putut să abordăm și aceste dosare. Sigur că nu vă putem uh, ruga să vorbiți despre un dosar pe care nu l a studiat, deci vă propun să trecem la vot. Oui, oui, bien sûr, bien sûr, oui. Oui, oui, donc nous sommes euh, Donc nous sommes, euh, nous allons voter. Vom trece la vot cu uh, mențiunea că Comisia de Ocupare votează aproape în același timp cu noi avizul. Deci, uh, raportorul nostru are strânsă legătură cu raportorul de la uh, Comisia de Ocupare. Știm că nu există divergențe politice majore. Deci, decât să irosim timpul, uh, așteptându-l pe vicepremierul sârb, am fost informat că a aterizat că e în drum spre noi. Et le Parlement et qui va arriver dans quelques minutes. Urmează să sosească în câteva minute. Deci vă propun să vă luați listele de voturi. Avem două rapoarte. Avem, în primul rând, raportul eh, privind șantierele navale de la Odense Steel. Avem amendamentul 4 al domnului Hartong. Raportorul e împotrivă, cine e pentru? 1, 2, 3, 4. Qui est contre? Împotrivă. Mai mult decât 4. Abțineri. Nu sunt abțineri, e respins. Amendamentul numărul 5 al domnului Balcitis. Raportorul este pentru. Cine e pentru? Mulțumesc. Împotrivă. Un vot împotrivă, abțineri, o abținere. Se adoptă. Amendamentul 6 al domnului Hartung Scopul este să se elimine aliniatul 2. Raportorul este împotrivă. Cine e pentru? 4 voturi împotrivă, mai mult decât 4, abțineri, nu sunt abțineri, deci amendamentul este respins. Amendamentul 7 al domnului Hartong. Se propune un vot în bloc pe amendamentele 7 și 10. Votăm în bloc uh, aceste amendamente cu acordul uh, autorului. Cine e pentru? Raportorul e împotrivă. Cine e pentru? Voturi 4, uh, împotrivă, mai mult, abțineri, același echilibru, deci aceste două amendamente sunt respinse. Amendamentul 8 de eliminare alineatului 4. Raportorul e împotrivă. Cine e pentru? 4 voturi pentru, împotrivă, Mulțumesc, abțineri. E respins de asemenea. Iată, avem aceeași majoritate. Numărul nou al domnului Hartung. Cine e pentru? 4. Împotrivă. Mulțumesc, abțineri. Aceeași majoritate e respins. Numărul 1 al domnului Hartung. Cine e pentru? 4. Împotrivă. Mulțumesc, abțineri. Același rezultat este respins. Numărul 2 al domnului Hartung, care introduce un nou aliniat. Raportorul e împotrivă. Cine e pentru? 4 voturi pentru, împotrivă. Aceeași majoritate, abțineri. Rezultat identic. Deci se respinge. Un ultim amendament al domnului Hartung. La aliniatul 42, raportorul e caduc. Putem să îl mai votăm o dată. Cine e pentru acest amendament? Raportorul este împotrivă. Patru voturi pentru, împotrivă, aceeași majoritate, abțineri. Deci se respinge. Votăm raportul astfel modificat. Cine este pentru acest raport? Și eu. 19 împotrivă, 20 de voturi pentru, împreună cu domnul Gariga, care uh, nu e atent, împotrivă. Cine e împotrivă? 4 voturi împotrivă, abțineri. Nu există abțineri. Raportul privind uh, șantierul naval de la Ondane este adoptat. 20 de voturi pentru, 4 împotrivă, nicio abținere. Trecem acum la uh, raportul Glass Fiber din Danemarca nu știu cum se pronunță corect, nu știu dacă pronunțăm în stil englezesc, franțuzesc sau danez. Avem un amendament al domnului Balcitis. Raportoarea este pentru amendamentul 1. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă. Un vot împotrivă. Abțineri. O abținere. Amendamentul e adoptat votul final pentru acest raport, raportul Balcitis. Cine este pentru? Numărăm. Douăzeci și unu de voturi pentru, președintele coordonatorilor PPE e, pare să fie distras de o prezență feminină. 21 de voturi pentru, împotrivă, cine împotrivă? 3 voturi împotrivă, abțineri, 4 abțineri, nu există abțineri, îmi cer scuze, deci 21 pentru, 4 împotrivă. Nicio abținere. Putem acum, deci, să trecem la votul cu privire la finanțarea acestor acțiuni, care necesită două viramente pentru a putea finanța aceste ajutoare. Sidonia este raportoarea noastră, viramentul DEC. Ce înseamnă acest lucru? DIC 5 și 10, doamnă raportor. Cred că dumneavoastră sunteți pentru. Într-adevăr, eu vă sugerez să votați pentru și aș dori să le votăm împreună, dacă se poate. Ambele, 5 și 10. Sigur, nicio problemă, le putem vota împreună, spune președintele. Cine este pentru aceste două viramente? Dec 5 și 10. Numărăm, vă rog să ridicați mâinile. Cine e pentru, evident. mă alătur și eu la voturile pentru. Cine împotrivă, vă rog să ridicați mâna. Două voturi împotrivă, abțineri. Nu există abțineri. Cele două viramente sunt adoptate cu 24 de voturi pentru, două împotrivă și niciun fel de abținere. Mulțumesc! Am terminat cu ordinea de zi. Așteptăm sosirea iminentă a vice premierului sârb și vă propun să facem câteva uh, minute de pauză, să facem o pauză. Însă vă rog să rămâneți în sală din politețe face, față de vice uh, primul ministru care sosește. Vom avea un schimb de vederi de o oră și după aceea veți fi liberi. Îi rog și pe interpreți, bineînțeles, să rămână în cabine. Suspendăm ședința câteva minute. Bien, mes chers collègues, je vous propose de... Dragi colegi, vă propun să reluăm lucrările noastre. Vreau să urez bun venit uh, domnului viceprim-ministru al Serbiei, să-i mulțumesc pentru că a onorat invitația noastră, Comisia Buget, reunită în ședință plenară, și că a acceptat și modificarea orarului pentru a uh, Uh, ține cont de votarea pe care noi am avut-o și că deci a fost flexibil și astfel avem ocazia și timpul să facem, uh, să avem o discuție cu domnul viceprim-ministru. Domnule viceprim-ministru, aveți în fața dumneavoastră reprezentanța ai tuturor partidelor politice reprezentate în Parlamentul European iar Comisia Buget, care în mod normal are rolul pe care îl are în Parlament, și anume știm bine că este o comisie care veghează la orice fel de risipă bugetară și își dorește de asemenea ca uh, bugetul destul de limitat al UE să se fixeze, să se axeze pe nevoile reale ale cetățenilor și ale economiei europene. Dar, totuși, bugetul Europei este, bineînțeles, deschis față de restul Europei, restul lumii, prin politica de vecinătate, prin politica de securitate și apărare comună și, bineînțeles, înainte de orice, prin intermediul poeticii sale de extindere. Am urmărit cu multă atenție evenimentele care au avut loc în uh, Serbia și cred că sunt în asentimentul colegilor când spun că am apreciat, am apreciat mult ultimele evoluții care au avut loc și mai cu seamă eforturile substanțiale depuse de Serbia pentru cooperarea cu Tribunalul Penal internațional pentru fosta Iugoslavie. Asta va ușura, bineînțeles, continuarea negocierilor între Uniunea Europeană și Serbia, negocieri uh, care au avut mai multe etape, reamintesc. Serbia și-a prezentat oficial candidatura în decembrie 2009 fericită coincidență sau un moment simbolic, exact momentul în care a intrat în vigoare tratatul de la Lisabona. Acordul interimar apoi a intrat în vigoare în februarie anul următor, deci în 2010, și apoi Serbia s-a străduit să aplice acordul de stabilizare și de asociere. Procedura de ratificare a acestui acord a fost uh, lansată în luna iunie anului trecut. Iată uh, etapele parcurse în Parlamentul European, uh, mai multe uh, comisii sunt competente ca și urmăresc aderarea Serbiei, bineînțeles, printre ele și Comisia Buget, care își va da avizul și va propune în fața Parlamentului acele mijloace financiare necesare pentru continuarea și finalizarea negocierilor. Iată de ce întâlnirea de astăzi este atât de importantă uh, și vine la momentul oportun, de aceea vă salutăm cu multă bucurie, domnule viceprim-ministru. Știm că aveți o mare experiență profesională și politică, care depășește cu mult granițele Serbiei și are reverberații europene. Vă dau cuvântul imediat, domnule. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. În primul rând, voi vorbi în franceză și apoi în limba engleză, dacă îmi permiteți. Da, am uh, locuit în Franța multă vreme, după câte știți. În primul rând, vă mulțumesc pentru invitație, pentru că consider că nu deseori un reprezentant al unui guvern din afara UE vine și se prezintă într-un astfel de for, pentru că de obicei uh, suntem prezenți la AFET, deci relații externe. O să fiu foarte succint ca să avem într-adevăr un schimb de vederi. Pe de o parte, vin în fața dumneavoastră pentru a uh, vă spune care este situația. Uh, în ultima vreme situația s-a accelerat și uh, cred că, într-un fel, vă dau socoteala pentru că Parlamentul European, uh, bugetul european uh, și în această perspectivă trebuie să se știe, deci, cum s-au cheltuit banii. Și veți vedea apoi o prezentare pe care o voi face. Uh, toate acestea arată că ne găsim într-un moment crucial. În orice caz, urmărit cu mare atenție lucrările acestei comisii care știm bine Uh, se leagă și de uh, ce se întâmplă la SURE. Mă refer aici la noi perspective financiare multianuale pentru Europa, acest efort care este făcut, dar pot să vă spun și aș putea să vorbesc nu numai în numele Serbiei, ci și în numele tuturor țărilor din Balcanii de Vest, pentru că am avut contacte strânse uh, cu omologii mei și în februarie am ajuns la o poziție comună pe care am semnat-o și pe care am prezentat-o Comisiei Europene, arătând uh, care este perspectiva noastră în ce privește uh, perspectiva financiară după 2013. Înainte de a intra uh, la această prezentare, vreau să vă spun că am transmis trei documente Primul, prima, primul document este acesta, în formă scrisă și electronică, apoi scrisoarea despre care v-am vorbit și apoi un discurs uh, de politică uh, generală, un discurs, să zicem, cu un format clasic, pe care le voi ține mâine la FET. Uh, și mă voi referi la cooperarea Serbiei cu Tribunalul Penal Internațional, dar și ultimele evoluții în ceea ce privește progresul pe calea aderării și uh, cum vor continua lucrurile anul viitor. Acum voi continua limba engleză, dacă îmi permiteți. De ce acest uh, moment este atât de important pentru Serbia, pentru Balcanii de Vest și mă refer la relațiile noastre financiare cu Uniunea Europeană? E bine, din pricina crizei, oare din pricina extinderii ne punem întrebarea aceasta, dar sincer să fiu, noi știm în regiunea noastră a Balcanilor că după ce Croația a primit undă verde pentru a vi se alătura, noi înțelegem că, cu excepția Islandei, vor mai trece câțiva ani înainte ca un, un nou val de aderare să aibă loc. Suntem conștienți de acest lucru, opinia publică știe acest lucru de ce se întâmplă așa? Am putea să discutăm în lung și în larg, dar în ceea ce privește regiunea pe care o reprezint, noi știm că drumul este încă lung, chiar foarte lung și probabil că ni se vor impune niște criterii foarte stricte, pentru că între timp se vor fi învățat uh, lecții uh, și învățăminte de, din, de la celelalte valuri de aderare și noi vom fi încă și mai atent monitorizați. Nu ne plângem. Am început în politică în guvernul lui Gingici în 2001 și încă de pe atunci se vorbea despre aderarea la, Serbi, la Uniunea Europeană. Apoi ne speram, adică aderarea în decada după 2010, apoi ne, noi speram ca tocmai socul 21 să fie cel care să marcheze uh, intrarea noastră în Europeană, în sfârșit însă uh, și acest uh, randevu, să zicem, a fost ratat. În orice caz, raportorul dumneavoastră, și am văzut ce a spus în plenară, uh, ne spune că perspectiva financiară va fi una pe șapte ani și asta înseamnă că Serbia Uh, pe toată această perioadă preconizată, nu se va fi alăturat Uniunii Europene. Ce înseamnă acest lucru, în mod practic? Dacă vă uitați la infrastructurile din Serbia, problemele n-au început cu Milosevic. Încă din anii 70, investițiile în infrastructuri nu au fost suficiente. Anumite probleme au dus la insuficiența de infrastructuri și conexiuni, de exemplu, în sectorul energetic. Toate acestea trebuie să fie uh, înțelese în momentul în care ne pregătim de aderare. Dacă nu înțelegem aceste uh, lucruri uh, politice, economice, atunci uh, va fi foarte greu să avem o adevărată Europa în uh, Uh, Serbia. Așa cum a spus cineva, natura are oroare de vid. NATO a recunoscut acest lucru și, uh, practic, știm că în lipsa unei agende, unei perspective europene, nu prea avem ce să punem în loc. Așa că, dacă este să revenim la această perspectivă financiară și, bineînțeles, păstrând pragmatism, pragmatismul, avem totuși uh, uh, ocazia de a spune că uh, motivul și mesajul european vor fi uh, triumfătoare. În 2005, 2005 am, am uh, semnat uh, acordul de asociere și stabilizare. Momentul era unul critic, un moment dificil și în acel moment uh, regiunea poate că o apuca pe altă uh, cale. Însă faptul că s-a semnat acest uh, acord, faptul că am avut pe domnul Fratini alături de noi și care ne-a spus că reformele puternice, solide, ar putea să ne cârmuiască pe calea cea bună, pot să vă spun că acela a fost momentul crucial care, într-un fel, ne-a salvat. Și în lipsa acestui context, Caragici și ceilalți nu ar fi la Haga, unde sunt astăzi, nici ceilalți criminali de război nu s-ar găsi în închisoare și uh, nu am fi avut rezoluția Srebrenica pe care a adoptat-o Parlamentul, nu am fi avut nici uh, împreună cu Croația și cu cele trei chități din Bosnia posibilitatea de a menține stabilitatea într-un context foarte dificil și aș spune că lipsa sau absența Europei s-ar fi văzut foarte mult astăzi. Așa că rolul meu, rolul politicilor, nu este acela de a visa, de a cere luna de pe cer și bani foarte mulți, ci să ne asigurăm că în momentul în care ne găsim în 2014, Balcanii de Vest nu sunt uitați, nu vor fi uitați, pentru că Gândiți-vă că ce s-ar întâmpla, uh, dar practic e vorba de mai puțin de 20 milioane de persoane de care vorbim și în orice caz o pondere economică mai mică decât cea a României și populație ca și economie. Deci nu este vorba de o mare parte a Europei. Nu este mult de gestionat în cifre, însă este o sarcină foarte complexă pe care trebuie să o um, realizăm. Primul mesaj ar fi că am folosit în ultima uh, decadă foarte bine resursele de care am dispus. Poate că în ultimii 10 ani au fost câteva momente deosebite. Noile forțe democratice au trebuit să-și intre în pâine și uh, fără ajutorul Uniunii Europene, poate că uh, oamenii nu ar fi putut chiar să supraviețuiască. Noi suntem conștienți de impactul extraordinar pe care Uniunea Europeană l-a avut în acel moment. Resursele noastre sunt 99,6% valorificate. Cel de-al doilea mesaj. Diferența The amount of resources going to new între ceea ce au intrat recent în Uniunea Europeană ă, și cei care încă sunt în candidați este mică. Dacă în această decadă perspectiva extinderii va fi amânată, s-ar putea întâmpla ca în ciuda voinței politice manifeste să existe dificultăți să atingem criteriile pe care Uniunea Europeană le cere de la noi. În ce privește cadrul financiar multianual, ne-am dorit ca și fondurile pentru uh, aderare să fie crescute, pentru că într-o perioadă de criză, cred că este nevoie de real politic. Trebuie să identificăm acele proiecte care să fie prioritare și pe care uh, orice ministru le poate apăra în fiecare stat candidat. Nu am o hartă la mine, dar dacă am privi la hartă, am vedea că există poziții strategice ale statelor din Balcanii de Vest și că Serbia este cât se poate de aproape de Viena și activitatea economică trebuie să se axeze pe aceste vecinătăți geografice. Important este să schimbăm ceea ce conform opiniei tuturor, nu constituie un sistem eficient. Pentru că 60 până la 70% din resurse folosite în clipa de față sunt perdiem pentru consultanță, pentru ca instituțiile noastre să fie eficientizate. E bine, noi trebuie să putem să-i convingem pe cetățeni de utilitatea investiției de acest gen. Problema este că nedispunând de resursele necesare pentru a ne pregăti corespunzător, ajungem să ne împotmolim într-un sistem care nu a lucrat nici până acum și care s-ar putea să nu fie funcțional nici după aderare. Cred că trebuie să procedăm pas cu pas într-o modalitate mai lină, să ne pregătim instituțiile treptat, pentru că putem să ne întrebăm de ce uh, nu selectează Parlamentul European, Comisia, acele proiecte care pot să aibă reușită, fie că este vorba despre conductele de gaz, fie că este vorba despre incluziunea populației rome. Dacă acest ajutor factoare de preaderare sunt utilizate propice, atunci se va putea progresa. În cadrul financiar multianual, trebuie poate să ne concentrăm pe fondurile structurale, astfel încât Comisia să poată decide în legătură cu proiectele care trebuie să fie promovate în statele care se pregătesc de aderare. Un alt mesaj important. Propunem să intrăm de pe acum, să fim cooptați în semestrul european. Pentru că este vorba despre politici macrofinanciare. Trebuie să existe un dialog politic foarte întemeiat cum ar putea o schemă de pensionare într-o țară care în clipa de față se află într-un proces de uh, preaderare să corespundă unor criterii ample europene, criteriilor de la Copenhaga, de pildă. Deci trebuie de pe acum să avem o perspectivă de acest tip și trebuie să existe niște garanții europene în bugetele care sunt prevăzute pentru statele beneficiare. Balcanii de vest trebuie să ajungă la o stabilitate financiară, trebuie să existe investiții private, pentru că Deficitul de 4,5% pe care îl avem în clipa de față în Serbia ține în clipa de față de sectorul de stat. Este o formulă clasică pe care o întâlnim la noi. Ce poate obține Parlamentul European? O influență extraordinară. Pentru că uh, dacă există aceste facilități, aceste garanții pentru Balcanii de Vest, um, asta ar combate populismul economic din regiunea noastră. Altfel, s-ar putea uh, spune riscați să pierdeți garanțiile Fondului pentru Balcanii de Vest. Nu trebuie să greșiți. Trebuie să avem o politică corespunzătoare pentru perioada următorilor 10 ani, inclusiv în ce privește vârsta de pensionare, dar și în multe alte domenii. Eu cred că aceste cinci mesaje sunt sugestive. În ce privește etapa trecută, cred că aveți o serie de informații, dar ă, eu cred că trebuie să vă mulțumesc nu doar în numele Serbiei, ci și al Balcanilor de Vest, pentru că am trecut printr-o perioadă dramatică. În 2003, când Zoran Gingic a fost asasinat, noi am primit o asistență macrofinanciară care a fost importantă pentru stabilizarea dinarului. Când am spus că vrem să deschidem culoarul 10, am primit 43 de milioane de euro pentru reconstrucția a ceea ce a fost distrus în timpul războiului, inclusiv uh, în zona Novi Sad. Pentru că au fost regiuni importante nu doar pentru noi, ci și pentru Europa. Iar vizibilitatea Uniunii Europene în urma acestor proiecte a fost corespunzătoare. În ce privește cooperarea transfrontalieră, ar trebui să vedeți entuziasmul cu care cetățenii de rând, asociațiile, ONG-urile, municipalitățile locale s-au raliat acestor proiecte. Au fost și oameni din uh, Serbia, Bosnia, din Serbia, Muntenegro, Serbia, România, de pildă pentru uh, reconstrucția Vucovarului cu o putere de simbol. Ce a fost important pentru mine au fost multe auditări și nu s-a putut descoperi nici un fel de caz major de corupție. În ultimii doi ani, doar două persoane um, au fost arestate pentru fraude. Deci, în ce privește buna reputație, este un rezultat foarte bun. Noi exercităm și un control intern riguros acolo unde se operează cu bani europeni. Am spus că ne servim de IPA 1 și 2 pentru uh, construcția de instituții și pentru cooperarea transfrontalieră. Un obiectiv important este să uh, avem suficiente proiecte sub standard european. Este importantă de asemenea administrarea descentralizată a fondurilor și va trebui să uh, ținem seama de toate cele cinci componente ale bugetului. în ce privește perspectiva financiară actuală pentru anul 2012, pentru EU12 și situația fondurilor structurale, vedeți că uh, suma prevăzută pentru Balcanii uh, de vest este de 261 de milioane. Problema este că există o diferență atât de mare trebuie să înțelegem că în țara noastră se creează o presiune extraordinară pentru ca aderarea să se producă cât mai repede posibil, în vedere valorile europene, perspectiva, eh, condițiile de securitate. dar, din păcate, o asemenea distribuție a fondurilor face ca momentul aderării să fie împins undeva într-o zare foarte îndepărtată. Am identificat și punctele slabe din statele noastre. Câteodată subestimăm eforturile necesare pentru implementarea unor proiecte de amploare. Câteodată încercăm să determinăm Comisia Europeană să vină în întâmpinarea noastră. Din păcate, în clipa de față nu dispunem de fonduri necesare pentru uh, a rezolva din punct de vedere legal problema proprietății asupra terenurilor sau pentru exproprierea ă, terenurilor acolo unde există proiecte de infrastructură. Deci există o serie întreagă de situații restrictive pentru noi pentru a implementa anumite proiecte. Serbia este o țară care a participat la reuniunea la nivel înalt la Copenhaga pe probleme de mediu. Chiar dacă nu suntem un mare poluator. Tot ce ține de utilizarea surselor uh, regenerative de energie în clipa de față se află în fază incipientă în regiunea noastră. În țara noastră există probleme de șomaj destul de ridicate, deși uh, abilitățile profesionale uh, sunt destul de sporite. Noi am folosit 400 de milioane de euro pentru investiții în domeniul științei și tehnologiei și în domeniul infrastructurii, pentru că dacă nu vom reuși să pregătim forța de muncă la nivelul cerințelor secolului 21, nu uh, am putea să uh, ieșim, să depășim situația actuală. Eu cred că despre buna guvernare nici nu trebuie să vorbesc prea mult. Vreau să vă ajut să înțelegeți că multe lucruri nu depind de noi. Noi ne dorim să uh, aderăm la Uniunea Europeană. Dar știu care sunt posibilitățile bugetare în clipa de față. Am citit și scrisoarea miniștrilor de finanțe și a celor 12 state care uh, au participat la constituirea fondului de coeziune. În clipa de față, pentru toate țările care pot fi cuprinse în extindere și cuprind pe cei 20 de milioane din Balcanii de Vest, um, pe cei 300 de mii din Islanda și de asemenea um, populația Turciei care este de 70 de milioane. Dar să ne gândim și că în 20 de ani probabil că populația Turciei va crește la 100 de milioane. Um, este un proiect care operează cu realități diferite. Deci dacă 1,5% din buget va fi uh, virat spre uh, preaderare. Eu cred că momentul extinderii va fi împins mult în afară, pentru că noi reprezentăm în clipa de față doar 0,01 din uh, produsul intern brut. Deci este până la urmă o decizie a Uniunii Europene. Dacă avem acest 0,01% în față, trebuie să medităm dacă s-a făcut într-adevăr tot ce trebuie pentru a veni în întâmpinarea noastră, pentru că eu cred că o modificare minimă în ce privește fondurile prevăzute în cadrul financiar multianual ar putea să schimbe radical situația. Acestea ar fi cele cinci idei. Eu sunt un coordonator al proiectelor IPA pe plan național și ca atare încerc să colaborez cu multe instituții pentru realizarea obiectivelor. IPA, din păcate, a întârziat cu 2 ani față de momentul în care uh, a fost lansat cadrul financiar multianual. este o reprezentare în acest grafic. Linia albastră este situația actuală, iar linia roșie este ceea ce am propune noi, iar intersectarea între linia albastră și linia roșie ține de voința dumneavoastră a Parlamentului, a Comisiei. Dumneavoastră trebuie să decideți ce doriți să se întâmple cu Balcanii de Vest. Poate acest coridor 10. Pentru că Balcanii de Vest uh, nu cer nici un euro Uh, din partea Uniunii Europene pentru uh, interesul propriu. Noi avem o lege a responsabilității fiscale care ne impune ca deficitul să nu fie mai mult de 1% pentru perioada următoare. Deci, aceeași lege pentru răspundere fiscală um, are prevederi foarte restrictive pentru noi. Este uh, nevoie de existența acestor prevederi pentru uh, a crea garanțiile uh, suverane. Iar în final, o chestiune care nu este strict tehnică. Cred că ar trebui adaptat uh, cadrul financiar multianual astfel încât să existe o situație win-win, să existe resurse stabile și uh, cred că și Uniunea Europeană ar avea de câștigat nu doar țările candidate, pentru că uh, cum s-ar crea un climat de stabilitate financiară. Dacă analizăm situația din Serbia, deficitul a fost per total în ultima decadă de 2,2 uh, miliarde de euro. Spunând toate acestea, doresc să vă mulțumesc. Sper că nu v-am răbit prea mult timp, dar am avut ocazia să mă adresez pentru prima dată dumneavoastră și de aceea nu am avut o intervenție mai succintă. Mulțumesc, domnule vicepremier. Ați putut constata din reacția spontană a colegilor noștri că expunerea dumneavoastră a fost urmărită cu mult interes și a fost apreciată. Mai mulți colegi doresc să ia cuvântul. A fost o prezentare foarte clară, dar cu siguranță că sârnește și multe întrebări. Gărân Ferm este coordonatorul grupului socialist și democrat. Mulțumesc, doamnă președinte. Vorbesc și în uh, calitate de coordonator al uh, Comisiei Șură pentru SND și raportor special pentru extindere în această comisie. Deci, uh, prezentarea dumneavoastră m-a interesat în mod direct și aș dori să vă mulțumesc pentru ea și aș dori să vă felicit și pentru progresele care au fost înregistrate de Serbia, atât la nivel politic, dar și în ce privește implementarea finanțării europene. Se pare că rezultatele sunt foarte bune. Am câteva remarce și câteva întrebări. Am încercat încercat să văd care au fost problemele atunci când am uh, discutat extinderea cu uh, țările precedente, că e vorba de Croația sau țările care ni s-au alăturat în 2004-2007 și au apărut uh, elemente care au revenit. Întotdeauna au fost probleme recurente. În primul rând, sistemul judiciar, justiția. Corupția, ați menționat-o și dumneavoastră și uh, ne bucurăm să constatăm că există foarte puține cazuri de corupție în ce privește implementarea fondurilor europene în Serbia, dar totuși corupția este un uh, fenomen mai vast care afectează întreaga societate și de aceea este atât de importantă pentru Parlamentul European. Uh, Poate nu pentru comisia noastră direct, dar e importantă pentru șure. În, progresul, în raportul de progres pentru Serbia din 2010 s-au adresat critici uh, adevărate din partea comisiei. S-a spus că Serbia a registrat progrese mici pentru ca sistemul judiciar să respecte normele europene. Și bineînțeles este o chestiune crucială și atunci când e vorba de gestionarea economiei. Un aspect foarte important, bineînțeles. Uh, aș dori să vă rog să vă gândiți la acest lucru și să vedem dacă aveți uh, comentarii. Iată, oprim uh, domeniu. Un al doilea domeniu în care avem probleme, subvențiile economice acordate. Cu Croația, de exemplu, discutăm foarte mult sistemul de subvenții pentru șantierele navale. Este o chestiune foarte importantă și, bineînțeles, e vorba de moștenirea uh, unui sistem centralizat uh, de stat, care întotdeauna a depins uh, foarte mult de uh, subvenții și de control de către stat. Care este situația pentru uh, Serbia? Ați putea să vă referiți în câteva cuvinte. Un al treilea domeniu cu care avem întotdeauna probleme, dezvoltarea economică și distribuirea bogăției în, uh, în interiorul țării. Uh, dacă facem o comparație între Belgrad și restul țării, cu uh, zona rurală, cu uh, uh, dezvoltarea rurală, întotdeauna a fost o problemă. Marile orașe întotdeauna evoluează foarte rapid, dar mă întreb cum se folosesc fondurile europene pentru dezvoltarea rurală, regională și așa mai departe, pentru a nivela nivelul de dezvoltare economică. E foarte important pentru că întotdeauna a fost această problemă în majoritatea statelor candidate. Care este situația în legătură cu Serbia? Apoi, uh, proiectele derulate de ONG-uri, societatea civilă. E foarte normal ca o țară care dorește să se dezvolte rapid își dorește și să se axeze pe uh, chestiuni majore, proiecte de infrastructură majoră care pot permite societății să evolueze. Însă, noi credem că este important să găsim un echilibru, pentru că trebuie întotdeauna sprijinite organizațiile mici, așa cum am spus, uh, dezvoltarea rurală, proiectele mici, tocmai pentru a evita o dezvoltare părtinitoare, o dezvoltare uh, dezechilibrată a economiei. Care este situația? Știți că uh, în ce privește IPA am avut uh, contacte cu comisarul uh, Fiule. În programul uh, IPA s-au constatat probleme cu accesul societății civile, pentru că foarte multe organizații mici, dar importante, nu au uh, avut acces la finanțare IPA. Și nu vreau să vă răpesc prea mult timp, în fine, uh, pun mare preț pe ideile dumneavoastră și, într-adevăr, merită atenția noastră, atât uh, în ce privește uh, uh, eșalonarea sprijinului și alte chestiuni. Problema însă este că întotdeauna există o diferență foarte mare între o țară, statutul de țară candidată și statutul de stat membru. Uh, sunt de acord cu dumneavoastră. Chestiunea se pune pe planul timpului. Uh, Serbia va fi membru, dar nu știm când. Uh, până nu uh, ești până nu ai îndeplinit toate criteriile, nu poți aspira la statutul de stat membru. Deci există o diferență între statutul de uh, candidat și uh, stat membru. Dar, uh, într-adevăr, diferența este deocamdată prea mare și încă apar probleme și cred că ar trebui să uh, studiem uh, chestiunea. Mulțumesc, domnul Bocros. Mulțumesc foarte mult. Aș dori să-l felicit pe vicepremierul Serbiei, care în ultimii 10 ani a fost uh, foarte activ tocmai pentru a îmbunătăți perspectivele uh, țării sale de a adera la Uniunea Europeană și aș dori să-l felicit pentru această prezentare pe care ne-a făcut-o Uh, în uh, lucrurilor, uh, lucrurile pe șleau nu mă așteptam la mai puțin. Prezentarea a fost foarte bună, într-adevăr. Aș dori să vă adresez câteva întrebări provocatoare, poate, pentru a permite dezbaterii să progreseze. Această propunere legată de nivelarea Uh, sau linearizarea fondurilor europene pentru țările din Balcanii de Vest mi se pare foarte interesantă. Eu nu uh, îmi exprim poziția în favoare sau împotriva ei. Mi se pare o sugestie foarte interesantă, dar ați putea să reveniți mai în detaliu la uh, garanțiile pentru ca finanțarea europeană să ducă la construirea instituțiilor democratice. De fapt, aceasta este miza. Chiar dacă putem spune că uh, uh, această uh, această diferență între liniile roșii și albastre înainte de aderare e mai mică decât după, nu aceasta este problema. Problema este dacă putem folosi aceste fonduri, dacă aceste fonduri pot fi folosite pentru a crea instituții mai performante, pentru a obține un sistem de guvernanță mai uh, eficient și de asemenea pentru a acorda un nou sau a insufla un nou suflu politic pentru uh, ca aderarea la Uniunea Europeană să se producă mai repede decât uh, în alte ipoteze. După cum știți foarte bine, eu personal sunt în favoarea aderării tuturor statelor din Balcanii de Vest uh, cât mai repede cu putință. În acest context, am citit acest uh, document de politici cu mare atenție și pe prima pagină figurează doar logo-ul sau deviza și la sfârșit semnătura a patru țări, Albania, Muntenegru, Macedonia și Serbia. Mai există două țări aici. Și aș dori să știu care este părerea dumneavoastră în legătură cu Bosnia și în legătură cu Kosovo. Din câte am înțeles, situația, chestiunea este sensibilă, este delicată din punct de vedere politic, deci nu mă aștept din partea dumneavoastră la o afirmație radicală, Însă, totuși, în calitate de politician la nivel înalt, știți foarte bine că atunci când uh, iei cuvântul numele țărilor din uh, Balcanii de Vest, trebuie să vorbești în numele tuturor țărilor, inclusiv a Bosniei și a Kosovului. Și cu uh, mare respect, aș dori să vă rog să ne spuneți care este perspectiva dumneavoastră, poziția dumneavoastră în ce privește o apropiere cu Kosovo. Și, în fine, dar nu în ultimul rând, uh, M-ar interesa să știu dacă aceste propuneri, nu numai uh, prima, dar și celelalte, dacă au fost discutate cu Comisia Europeană, cu domnul comisar uh, Füle. Nu știu dacă avem reprezentanții ai Comisiei Europene în sală, însă ar fi uh, bine să vedem cum vede Comisia Europeană și, din acest punct de vedere, guvernul uh, sârb cum uh, văd perspectivele? Pentru că până la urmă chestiunea nu e financiară, aveți dreptate, sumele sunt mici. E vorba de voința politică, de construirea instituțiilor și de viitorul procesului de extindere. Și în acest sens aș dori să urez Serbiei și guvernului uh, sârb uh, succes. Hoala Lepo! Mulțumim, doamna Nienski! Mulțumesc, uh, domnule președinte. Domnule Gelici, aș dori ca în numele grupului PPE să vă felicit și aș dori să-mi exprim uh, sprijinul total pentru eforturile depuse de dumneavoastră și să vă felicit pentru semnalele pozitive pe care Serbia le transmite partenerilor europeni. Iau cuvântul și în calitate de politician din Bulgaria, uh, care a trecut prin tot procesul la care vă refereați, uh, de la nevoia de infrastructură, schimbarea de mentalități și, bineînțeles, și evitarea populismului. Am fost ministrul de externe al Bulgariei și în, în momentul în care Bulgaria a primit statutul de stat candidat la Uniunea Europeană și într-adevăr, presiunea europeană, uh, încurajarea reformelor, mai ales în ce privește accesul la finanțare, exercită un impact, a exercitat un uh, impact pozitiv asupra aspirației uh, țării mele înspre Uniunea Europeană și standardele, nivelul de trai. În conformitate cu statisticile, se pare că presiunea a crescut cu mai bine de 30% în perioada dinainte de aderare. Uh, asistența de aproximativ 400 de uh, milioane de euro pe an uh, s-au alăturat PIB-ului. Aceste fonduri nu sunt foarte 2%, 2% din PIB. Aceste fonduri au reprezentat și o încurajare pentru ca guvernul să adopte măsurile. După ce s-a profilat dimensiunea europeană, nu mai există cale de întoarcere nu se mai poate întoarce spatul reformelor. Din experiența Bulgariei, Uh, și din uh, uh, finanțarea preaderare, aș putea să vă spun că toate activitățile economice și sociale trebuie să fie derulate printr-o structură clară de gestionare, inclusiv responsabilizarea instanțelor naționale în ce privește finanțarea programelor europene, inclusiv resurse financiare și umane și o coordonare tot mai mare între organismele centrale și locale pentru a duce la o absorpție foarte eficientă a fondurilor. Domnule Gerlici, ne-ați putea spune cum guvernul dumneavoastră și dumneavoastră abordați aceste chestiuni, cum uh, planificați, abordați lacune uh, eventuale în cazul în care Uniunea Europeană, de exemplu, decide să acorde o uh, sumă mai mică în vederea eforturilor dumneavoastră de aderare. Mulțumesc, domnul Godmanis. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule Gelici, aș dori să vă pun o întrebare. Aș dori să vă pun, de fapt, trei tipuri de întrebări. În primul rând, în legătură cu economia dumneavoastră. Ați identificat probleme pe viitor în legătură cu aderarea? Aveți deci rata de ocupare este de 23% în sectorul agricol. E vorba de 13% din PIB efectuat în agricultură însă sunteți foarte renumiți uh, pentru uh, comerțul cu sau pentru exportul de căpșuni congelate în întreaga lume. Însă, 25% din producția industrială aproximativ, uh, exporturile de metale sunt foarte importante. Așa, tu, dumneavoastră tocmai ați spus că nu aveți uh, emisii de dioxid de carbon, dar știu că pentru a produce metale se fac emisii. Uh, există vreo posibilitate de restructurare a activităților sau a mămuților industriali sau nu? Da, da, mă refer mai ales la oțelărie. O altă întrebare. Nu ne-ați cerut ajutorul în timpul crizei ați avut creștere economică în 2009, dar ați schimbat uh, uh, valuta și acum vă întoarceți de la 80 de dinari la, care vor echivala 64, poate chiar mai mult. Mă întreb dacă aceste măsuri au funcționat cu adevărat în toiul crizei. Pentru că ați avut o, uh, regresi, o, o, o, o scădere economică foarte mică, v-ați revenit foarte repede și acum creșterea este de 5%. Uh, însă șomajul a rămas la 14%, e destul de mare în continuare. Deci, iată, întrebări simple, vă rog. Mersi, mon cher coleg. Domnul Surian. Domnule, domnule premier, vicepremier, prezentarea dumneavoastră mi s-a părut foarte interesantă și, într-adevăr, e o idee excelentă să avem o uh, dezbatere în această fază. Aș dori, pe baza experienței mele, eu vin dintr-un uh, stat membru nu foarte uh, vechi uh, din Ungaria, aș dori să vă împărtășesc câteva impresii. În urmă cu aproximativ 15 uh, ani când se discuta uh, la convenție perspectiva extinderii, s-a ajuns la concluzia că procesul de extindere trebuie să continue, dar că nu trebuie acordate fonduri suplimentare. Dacă facem, de exemplu, o comparație cu ce a Portugalia prin uh, aderarea la Uniunea Europeană și statele membre care au sosit în Uh, ne dăm seama că diferența între statele membre actuale este foarte mare. Ne-am dat seama că liderii europeni uh, și-au respectat promisiunea, deci s-a continuat extinderea, dar nu s-au mai dat bani. Și de aceea atunci când uh, susțineți că e nevoie de mai mulți bani în ce privește procesul de extindere, e periculos, chiar dacă aveți sau nu dreptate. Există un aspect pe care nu știu dacă l-am înțeles foarte bine. Această linearizare, ea se poate face doar dacă se cunoaște data aderării. Dacă această dată rămâne vagă, e foarte greu să tragi uh, o linie sau liniile în mod adecvat. Premierul meu a vizit, e chiar acum în vizită la, în capitala dumneavoastră și, din câte am înțeles, el Uh, în calitate de președinte în exercițiu al Uniunii Europene, a uh, explicat că e vorba de un fel de saturație în uh, ideile legate de procesul de extindere. Țara dumneavoastră, într-adevăr, a înregistrat recent foarte multe progrese și, de exemplu, în urmă cu o jumătate de an noi vorbeam despre extinderea la Islanda, dacă Islanda va dori, și Croația. Și cam atât și apoi uh, preconizam o pauză mai lungă. Dar acum lucrurile s-au uh, schimbat din mai multe motive, tot ce s-a întâmplat și poate și datorită președinției ungare. Pentru că pentru noi Uh, e foarte important, știe toată lumea acest lucru. Ne-am dorit ca vecinii noștri apropiați să facă parte și din uh, Germania. Și uh, um, Germania și alte țări care întotdeauna au fost, uh, care au fost la un moment dat la uh, hotare, uh, întotdeauna și-au dorit să-și invite și vecinii înăuntru. O ultimă observație. Dacă o țară dorește cu orice preț să adere, e clar că întârzierile vor duce la o creștere a, uh, a tendințelor eurosceptice în uh, această țară. Vor spune că Uniunea Europeană nu ne dorește și așa mai departe, dar și o aderare pripită uh, reprezintă un risc pentru că trebuie să ne punem întrebarea dacă o economie este suficient de competitivă pentru a supraviețui pe piața uh, unică. Pentru că dacă nu, se pierde din producție, se pierd locuri de muncă. Pentru, iar pentru balanța comercială din Europeană, situația se va răutăți dacă economia unei uh, țări nu este suficient de competitivă. Și deci, Cred că este foarte important să folosiți uh, toate fondurile europene și neeuropene pentru ca economia dumneavoastră să devină tot mai uh, competitivă și doar astfel se poate accelera procesul de aderare. În orice caz, eu vă urez să aderați cât mai repede cu putință. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnule Alfonsi. Mulțumesc, domnule președinte. Am apreciat uh, expunerea pe care am auzit-o și asta arată că Serbia își dorește să progreseze și în grupul nostru noi considerăm că Balcanii se găsesc deja în interiorul uh, Uniunii Europene. Este mai mult o logică de integrare aici decât o logică de extindere, cea care se poate aplica Balcanilor de vest astfel încât acei europeni care se găsesc practic deja în spațiul nostru să poată, prin convergență economică, dar nu numai, ne gândim și la criteriile democratice, dar și cele de mediu care ne preocupă pe noi, deci să poată să se alăture familii europene. Uh, și uh, la summitul de la Copenhaga când s-a discutat despre emisiile de dioxid de carbon, eh, e bine, știm bine că aceste lucruri sunt preocupante. Deci, încă o dată revin la ideea că mai mult o integrare decât o lărgire, o extindere. Așa că aș dori să spun că urmăresc cu atenție această propunere de a oferi un car caracter linear eh, sprijinului eh, financiar al Uniunii Europene pentru această integrare, pentru ca ea să fie mai continuă, mai fluidă. Este adevărat că câtă vreme nu știi data intrării în Europeană, este greu să anticipezi, însă eh, oricum, certitudinea există în această logică a integrării cu condiția ca guvernanța să, eh, să continue să se îmbunătățească și, bineînțeles, cu condiția ca voința politică uh, să existe în acest sens. Mulțumesc. Urmează doamna Greslă. Mulțumesc. Și mie mi s-au părut foarte interesante informațiile obținute și am apreciat onestitatea dumneavoastră. Dar și în Germania cetățenii uh, au aceeași problemă ca și dumneavoastră, este nevoie de bani. Și am înțeles că statele membre ale Uniunii Europene primesc de 10 ori mai mult uh, din buget decât statele candidate și, într-adevăr, există această frustrare, sentimentul de nedreptate. Dar spuneam uh, că și în Germania banii sunt importanți și cetățenii noștri uh, au sentimentul că ei sunt cei care trebuie să pună bani la dispoziție. Ca atare a apărut un sentiment de saturație, spune noi nu vrem să dăm și mai mulți bani. E bine, atunci ne întrebăm dacă noi nu mai dăm bani, cine să-i dea? V-aș ruga să activați în continuare pentru cooperarea internațională, pentru că, cel puțin în Balcanii de Vest, nu cred că funcționează foarte bine cooperarea din regiune. De ce nu există o regiune economică în Balcanii de Vest? De ce nu există o monedă unică în zona Balcanilor de Vest? De ce există probleme de viză la granițele statelor din Balcanii de Vest? Îmi lipsește uh, dovada că există disponibilitate în statele din regiune de a coopera. Pentru că dacă în anii următori problema banilor în Europa va deveni mai acută, atunci în felul acesta ați putea să progresați. Acesta ar fi un aspect. Un alt aspect. Am înțeles niciodată cum de un stat funcțional uh, are nevoie de atâta timp pentru ca să fie prins și extradat un criminal de război care a fost de fapt problema și v-aș fi recunoscătoare dacă ați vorbi foarte deschis cu noi despre acest aspect. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Aș face și eu câteva comentarii, dacă îmi permiteți, domnule vicepremier. Ați vorbit dumneavoastră însuvă și alți uh, deputați au spus uh, acest lucru. E vorba de oarecare oboseală care a intervenit în procesul de extindere în ultima vreme. Cine vorbește despre un tratat de extindere, uh, vorbește despre un tratat care trebuie musai ratificat de 27 de țări. Am văzut bine în negocierile cu Islanda cum stau lucrurile. Oricum trebuie să fim cu toții conștienți de faptul că uh, trebuie ca statul candidat să fie convingător uh, nu numai în fața instituțiilor europene, a Parlamentului, etc., ci și în fața guvernelor și parlamentelor din celelalte țări membre. Ați spus dumneavoastră, sunteți conștienți de drumul care vă așteaptă, un drum lung și destul de uh, greu și dificil. Cu toată lumea este conștientă de acest lucru. O a doua observație. Uh, am urmărit cu mare atenție acest model pe care ni-l propuneți, acea linearizare, acel caracter progresiv al ajutorului financiar pe care ni-l propuneți. Așa cum s-a mentit aici, această curbă ar fi mai ușor de imaginat, de trasat, dacă am ști uh, cu siguranță data la care va interveni aderarea. Însă aici punem degetul pe rană, pentru că toate țările care au intrat recent în Europeană au cunoscut, au, s-au confruntat cu aceeași problemă, și anume acel dezechilibru care uh, apare în urma unui ajutor financiar relativ limitat, dar ajutorul sau sprijinul tehnic și administrativ este mare, din potrivă condiții, eh, deci context în care, eh, deci în preaderare avem foarte mulți funcționari europeni, el plasează fața locului și așa mai departe. Iar de pe o zi pe alta, după eh, aderare, situația se schimbă complet. Pentru că trebuie să se aplice politicile europene, dar Comisia Europeană își face bagajele și pleacă înapoi la Bruxelles și nu mai lasă decât câțiva funcționari pe aici pe acolo în structurile gumului. Deci, un dezechilibru este locuit de altul. Iar primii ani în Europeană sunt niște ani grei pentru noi intrați, pentru că resursele sunt multe, dar și programele de aplicat trebuie, uh, sunt la fel de numeroase, multe standarde, multe constrângeri, multe proiecte, iar echipa uh, de sprijin administrativ lipsește cu desăvârșire. În anumite țări, administrația Uh, este competentă și relativ onestă. Dar sunt și țări în care nivelul administrativ este mult mai uh, slab, să zicem. Mulțumesc foarte mult, domnule ministru, pentru că ne răspundeți la întrebări imediat. Mulțumesc foarte mult! Sper să o iau în ordine cronologică. În primul rând, ce privește sistemul judiciar, Acum uh, aproape trei ani, când am avut noua echipă guvernamentală, am discutat o chestiune esențială, și anume că trebuie să ne luptăm în paralel cu uh, criminalitatea organizată și în aceeași măsură să îmbunătățim sistemul judiciar. Avem experiență în ultimii 10 ani în care, într-adevăr, Primul aspect a fost abordat, dar mult mai puțin al doilea. Și am remarcat până la urmă că există o complementaritate între cele două. Multe resurse au fost investite și pot să vă spun aici că uh, poliția se secretă uh, a funcționat multă vreme în serviciul criminalilor de război și a uh, mafioților și trafic, uh, traficanților de droguri și m-ați întrebat de ce Hagici a fost prins după atât de multă vreme, o să răspund mai încolo dar vreau să vă spun că au existat uh, instituții, au existat anumite unități din poliție care au funcționat cum au funcționat. În orice caz, s-au uh, testat mai multe modele de organizare a sistemului polițienesc și judiciar și până la urmă ne-am dat seama că cel mai important este să te duci după prada cea mare și nu după plevușcă. Pentru că, până la urmă, e vorba nu neapărat de Uh, opinia publică europeană, ci de cetățenii europeni. Pentru că cetățenii își pun întrebarea pentru cine am uh, votat eu uh, și cine mă reprezintă, criminalul și, și, și bosul mafiot sau politicianul pentru care am votat. Așa că președintele Tagici și-a dorit un angajament puternic în acest sens. Vreau să vă spun pentru că aici nu vorbim despre o prezentare PowerPoint pentru că uh, șeful uh, unității de profil din guvernul american uh, de luptă împotriva traficului de dro droguri s-a deplasat la Belgrad de curând și în această cooperare am văzut că au existat capturi în Argentina și în Uruguay de 500 de milioane de tone de cocaină și uh, toate aceste lucruri uh, s-au uh, reflectat și la noi în țară, iar capturile și rețeaua respectivă uh, funcționează inclusiv în Europeană, în România, Ucraina, apoi Germania, Franța, Brazilia, etc. Deci vedeți că astăzi schimbul de informații între serviciile polițienești și judiciare este intensificat și îmbunătățit, ceea ce ne dă încredere, încredere în sistem, dă încredere în sistem cetățenilor și arată că lumea își face treaba acolo unde este pusă. Deci, în ce privește sistemul judiciar, uh, trebuie spus că avem totuși, suntem într-o democrație, există separarea puterilor, nu așa? Eu, mai, eu sunt singurul supraviețuitor al guvernului Gingici, în guvernul actual. Așa că avem discuții neîncetate cu cei de la procuratură și procurorul general și le spunem în permanență, aveți grijă, curățați-vă propria ogradă, pentru că întotdeauna există presiuni și lobby-uri politice care pun presiune asupra oamenilor care activează în aceste servicii. Și vreau să vă spun că uh, până la urmă uh, o parte din poveste este că Gingici a fost uh, asasinat. Bine, povestea ar fi lungă și poate ar trebui să o spunem la un uh, pahar, pe de altă parte poveste tristă, însă trebuie să spun că cei care l-au uh, uh ucis au fost uh, uh, eliberați de procurori, chiar dacă fuseseră uh, prinși cu câteva săptămâni înainte. Deci există încă slăbiciune ale sistemului și lacune. Și chiar dacă noi ne străduim, Europa tot percepe Serbia ca pe un fel de leagăn al criminalității. Uh, a, și este clar că acest iz, această miasmă, nu ne place. Și de aceea am și accelerat procesul de arestare a lui uh, Tagici. Și bineînțeles că știm foarte bine că și alte țări au probleme, probleme cu sistemul judiciar și suntem foarte uh, atenți la acest lucru. Corupție, criminalitate și am zis, stați un pic, întâi facem acest, această reformă și după aceea trecem la altceva. Însă sunt de acord cu dumneavoastră. Pentru investitori se pune următoarea problemă. Foarte bine. Ați făcut acest lucru, dar dacă vin țara dumneavoastră și investesc, pot să mă bazez? Uh, și mai ales dacă lucrurile nu merg așa cum trebuie, pot să mă bazez pe un, un răspuns corect al sistemului de justiție. Uh, mâine voi vorbi la AFET și vă să vă trimit și dumneavoastră o prezentare în acest sens, un bilanț al situației actuale. În noua Constituție am votat, am înscris un lucru foarte important și delicat, e vorba de numirea judecătorilor și a persoanelor din justiție, pentru că știm foarte bine că există acuzații, lucrăm cu Comisia de la Veneția, lucrăm cu Comisia în acest sens pentru o reformă în acest sens și dorim să ne uh, asigurăm că nu ne dăm cu stângul în dreptul și că nu facem erori în lanț, pentru că nu dorim ca anumiți uh, angajați corupți uh, să fie menținuți când nu este cazul în orice caz, pe aceste reforme, guvernul se găsește cumva minoritate, pentru că e vorba aici de organizarea Breslei, uh, Breslei respective, oamenii din justiție. N-am date statistice, dar aș spune că aproape jumătate din banii la Uniunea Europeană merg la sistemul de justiție până la urmă. Ministrul nostru, ministra noastră de justiție, 35 de ani, este eroina noastră și numai ce a devenit mămică și continuă să, ă, să lovească în mafie, ă, pot să vă spun că e înconjurată de bodyguard zi și noapte, ea a numit niște coordonatori special, trimis special pentru lupta împotriva corupției. Avem o agenție specială în acest sens și acolo Uh, există prerogative de tip poliție secretă, poliție uh, etc. Nu intru în detalii, nu pot să intru în detalii, dar vreau să vă spun și simt eu că corupția este în scădere în Serbia. Am arestat cinci profesori de universitate de la Cracoeviț pentru că au luat mită și au fost registrați de către studenți. Sau, în fine, filmați. De asemenea, la un institut au existat mai multe arestări uh, pentru că, uh, de asemenea, s-au existat cazuri de corupție. De asemenea, un primar dintr-un oraș destul de mare a intrat în pușcărie pentru că s-a dovedit că a dat uh, niște, sau au făcut niște mașinațiuni cu uh, teren agricol care apoi a devenit teren constructibil, etc. Iată cum stă situația. Ne ocupăm de corupție. Uh, dacă este, dacă este să răspund întrebarea, am terminat corupția? Bineînțeles că nu. Dar să știți că am făcut progrese foarte mari, semnificative, atât în corupția de mici dimensiuni, cât și cea, în cea mare a corupție, uh, Mă opresc aici, e un subiect care nu va dispărea cu desăvârșire din atenția noastră, însă face mai mult în ce privește prevenirea. De exemplu, la nivelul guvernului, împreună cu agenția de profil, cu colegii internaționali, ă, încercăm să vedem modul în care să iau hotărârile, deciziile la nivelul statului și uh, încercăm să vedem uh, cum putem să obținem mai multă transparență. Uh, avem foarte multe informații online. Suntem una dintre țările cele mai prezente pe internet din punct de vedere al hotărârilor judecătorești. Uh, toate părțile implicate știu care sunt hotărârile judecătorilor, etc. într-un caz. Mă opresc aici pe aceste două subiecte, dar să știți că noi suntem conștienți de faptul că Într-adevăr, când vorbim despre lupta împotriva corupției și împotriva activității organizate, acestea sunt aspecte absolut esențiale pentru noi, ceea ce privește subvențiile. Aș spune că Serbia este o țară, și domnul Bocro știe acest lucru, țara, Serbia este uh, o, uh, Serbia este o țară care a hotărât să nu acorde subsidii băncilor în 2008. S-a dovedit că a recapitalizat băncile, să zicem, care au greșit, este ilogic din punct de vedere economic. Și s-a dovedit că Până la urmă, sectorul nostru era foarte bun, foarte solid, 90% din sectorul bancar sârb are capital european și avem filiale uh, în Serbia, dar societatea mamă se află în Europeană. În fine, o situație solidă. Deci, punct de vedere a ajutorului pentru bănci, noi nu l-am acordat. Pentru că noi avem o filozofie, nu are sens să uh, învii morții. Însă, ce încercăm noi să facem este să continuăm să dorim să atragem investitorii și nu suntem siguri. De exemplu, Fiat, firma Fiat, uh, care va produce 150.000 de autoturisme pentru o investiție de o, o, un miliard de euro, încercăm să-i atragem și să fie echivalentul Dacia din România. De asemenea, Chrysler i-am atras la noi. Asta a însemnat sute de milioane de investiții. E vorba de 300 milioane de euro care au fost investiți până la urmă. Așa stau lucrurile. De fapt, am vrut să, a, Fiat a vrut să intre la noi, până la urmă intrat Chrysler-ul. Așa stau lucrurile pe piața internațională, așa stau lucrurile la noi și dorim și noi ca aceste companii să fie prezente în Serbia. În ceea ce privește ONG-urile, oamenii care vin în Serbia sunt destul de e, uimiți de calitatea celor care activează în sectorul uh, societății civile. Probabil că asta este un rezultat al ce s-a întâmplat în uh, epoca Milosevic. E vorba de oameni foarte bine pregătiți, de oameni integ uh, integri care au hotărât să nu servească regimul Milosevic. Unii dintre ei erau profesori uh, universitari care au fost dat afară din facultate și care au devenit activiști în ONG-uri. Și ceea ce spuneți uh, e adevărat, într-adevăr, că a obține bani de la UE ca și ONG este foarte, foarte complicat. Așa că 4 milioane de euro vorbim uh, pentru deci, uh, sectorul ONG-urilor. Anul uh, trecut, în noiembrie, ne-am uh, am format un oficiu, un birou special de, uh, pentru relația cu ONG-urilor la nivelul guvernului și reprezentanta lor este o doamnă care a fost aleasă din rândul societății civile și noi dorim ca societatea civilă să acceseze cât mai multe fonduri. Office for European Integration. El ce privește Oficiul pentru Integrare Europeană are acorduri cu aproape toate ONG-urile din țară și cred că ONG-urile din... sunt foarte competitive în Serbia. Eu sunt un funcționar public și pentru mine poate că nu este foarte plăcut în fiecare zi pentru că am multe critici din partea lor. Dar, um, într-un fel, a existat și această presiune din partea ONG-urilor să stimulăm procesul de reformă. În ce privește liberalizarea? Nu știm când vom putea să aderăm. Și uh, regulile jocului spun că nimeni nu stabilește o dată. Dar nu este vorba de cadru financiar pentru perioada 2014-2020 în care să se spună Serbia va adera în 2018, Muntenegru poate în 2017 sau altfel puțin. Lucrurile trebuie privite puțin altfel. Haideți să nu așteptăm până în momentul aderării pentru ca toate schimbările necesare să se producă să, să uh, nu fie totul alb și negru, rău înainte, bine după. Este firesc să existe un proces de dezvoltare ca un adolescent care la un moment dat are 14 ani, 15, 16, ajunge la maturitate la 20 de ani. Important este să nu facem o diferențiere alb-negru. Pentru că există și uh, efortul de creare de capacități în care se investesc milioane de euro, dar aceste proiecte trebuie să fie într-un fel și uh, reflectate prin rezultate în viața cotidiană a cetățeanului. Pentru că putem avea tot felul de statistici Trebuie să uh, fie că stabilim un criteriu, să vedem câte instituții au oferte online, câte uh, schimbări de acestor s-au produs, câte uh, analize se fac, câți oameni recurg la instanțe. Deci există tot felul de criterii, dar eu cred că trebuie să avem programe multianuale, unele ample, altele mai puțin importante, Oamenii au dreptate. Nu trebuie să finanțăm tot timpul construcția de autostrăzi, depinde dacă există alte urgențe. Pe de altă parte, dacă există progrese în infrastructură, atunci se pot dezvolta și alte ramuri industriale. Deci, Datorită acestei uh, stări de oboseală, de saturație privind extinderea, este reală, aș spune că pentru noi este important să existe o dezvoltare lineară, dar nu o dezvoltare mecanică, nu un progres de 20% pe Anso. Trebuie ca proiectele să fie legate de progrese, să se deschidă anumite capitole, Comisia să analizeze unde se poate impune o mai mare dinamică dezvoltării. În felul acesta, stabilind repere, cred că se poate progresa mai bine decât dacă totul rămâne deschis fără niciun fel de eh, perspectivă eh, a momentului în care trebuie să atingi respectivul reper. Deci eu cred că ar trebui să existe un fel de foaie de parcurs specifică. Iar relația cu Bosnia. Noi am, am avut o întâlnire recent a primit și o scrisoare de susținere. Nu au avut uh, nici un reprezentant care să poată să semneze acordul, dar eu știu că și colegul care este însărcinat cu probleme financiare în Kosovo a avut o discuție cu dumneavoastră documentul de care vorbiți este în continuare un document deschis și alți beneficieri pot să-l semneze. Știți bine că Serbia n-a recunoscut Kosovo, dar nici eh, cinci state membre ale Uniunii Europene nu recunosc eh, statutul Kosovo. Deci nu putem să cerem semnătura unui partener dintr-un stat pe care nu-l recunoaștem. Sigur că este nevoie de dialog între Belgrad și Priștina. Am avut patru runde de dialog și uh, probabil că domnul Cooper din echipa doamnei Ashton va uh, avea o întâlnire la sfârșitul lui iunie cu noi. Și important este să stabilim uh, anumite reglementări vamale cu Kosovo, pentru că există o obligație în cadrul CEFTA în acest sens. Serbia nu este dispusă să recunoască independența acestei regiuni, dar uh, Serbia, pe de altă parte, știe că are de rezolvat uh, această problemă legată de suveranitate, de granițe, este conștientă că altfel nu poate să adere la Uniunea Europeană. sigur că depinde și de atitudinea celor din Priștina. Deci, ă, pentru noi, ideea aderării poate să fie, la un moment dat, un stimulent pentru a se ajunge, totuși, la un compromis istoric. Noi am avut discuții cu Comisia și mâine vom avea o întâlnire cu domnul Sanine, care este uh, director. Comisia, uh, la o reuniune din luna mai, deja a abordat această chestiune, dar să spun că încercările de rezolvare sunt timide. Iar dacă Parlamentul poate exercita asupra Comisiei o influență pentru ca această timiditate să dispară, foarte bine. Iar în ce privește conexiunile și conductele de gaze, Uniunea Europeană își dorește să existe asemenea conducte și spre nord și spre sud. Există proiectele Nabucco, există proiectul South Stream. Günther Oettinger s-a adresat ministrului eh, pentru probleme de energie din țara noastră și din Bulgaria, spunând, voi trebuie să construiți conducta între Sofia și Eniș, care este în partea de sud a Serbiei pentru ca în felul acesta furnizarea gazelor naturale să poată să fie garantată și spre Uniunea Europeană. Sofia uh, are capacitatea să investească cam 65 de milioane de euro, dar pentru o parte a conductă care este de șase ori mai scurtă decât conducta pe care Serbia trebuie să o construiască, pentru că uh, la noi va trebui să treacă prin canion. Sigur că noi nu solicităm Europei să rezolve problema în locul nostru, dar vreau să spun că noi am reușit timp de 10 ani să uh, stabilim un sistem financiar sănătos, inclusiv un sistem uh, sănătos în ce privește îngrijirea sănătății. Dar uh, noi nu putem să punem la dispoziție fonduri atât de substanțiale pentru un proiect în care Uniunea Europeană are interese mai mari decât noi. Nu avem capacitatea fiscală. Deci, eu cred că există posibilitatea aici să găsim o formulă de tip win-win pentru că pot fi interesate companiile europene, poate fi o bună afacere de a investi în acest tip de infrastructură. Deci nu vreau să comentez despre companiile chinezești care doresc să investească în autostrăzile din Polonia. În ce privește situația economică, după ceea ce s-a întâmplat în zona euro, noi suntem conștienți că probabil în următorii 20 de ani nu vom putea adera la zona euro. Moneda noastră este dinarul. Iar, iar noi vrem ca economia noastră, ținând seama de această realitate, să fie o economie dinarizată și nu una care să se bazeze pe euro. Trebuie să fie o poziție financiară sănătoasă. Asta înseamnă să nu ne jucăm cu banii și să lăsăm cursul liber. În anii trecuți am avut o înțelegere cu Washingtonul pentru trei ani, fără ca să existe presiuni din partea Fondului Monetar Internațional și ale Bruselului. Și cred că prestația noastră a fost per total una bună, dar a dus la ridicarea uh, ratei șomajului de la 16,6 la 19%. Și pentru a-i răspunde și domnului Farm, vreau să vă spun că situația deficitului um, bugetar în Serbia uh, nu este mai gravă decât uh, din anumite regiuni din Europa și inclusiv în regiunile în care uh, trăiesc minorități naționale, situația nu este mai rea. Nu mai avem multe minute la dispoziție. în legătură cu euroscepticismul. De ce trebuie Germania să plătească? Răspunsul este că Germania nu trebuie să plătească. În primul rând că nu este vorba despre mari sume de bani. În al doilea rând, suntem conștienți că în clipa de față atmosfera nu este propice pentru ca noi să ne putem permite să cerem un ajutor financiar din partea Uniunii Europene. Dar pledoaria mea era în sensul de a prioritiza proiectele pentru a le selecta pe acelea în care situația poate fi într-adevăr una win-win. În 2009, Serbia și alte state din Balcanii Occidentali au obținut dreptul de a călători fără viză. Există deja un număr, chiar dacă este mic, de cetățeni care uh, dețin pașapoarte biometrice. Există uh, și o companie care uh, este specializată pe emiterea de asemenea documente de călătorie. 6 milioane de cetățeni au traversat granițele. Numărul celor care au cerut azil în uh, Uniunea Occidentală a fost mic, dar a fost suficient ca să de determine uh, statele din spațiul Schengen să uh, revizuiască prevederile privind călătoria. Să se reitereze problema reintegrării și incluziunii populației rome. Eu chiar conduc un asemenea grup 21 de familii rome din Pojorevaț uh, au venit din Kosovo. Acești romi trăiesc în condiții execrabile. Datorită programului IPA, cu o sumă de 390.000 de euro, noi am putut să construim niște locuințe pentru aceste populații rome. Încă acum patru ani. Eu îi vizitez cu anumită regularitate. Condiția pe care le-am pus-o de a putea să se adăpostească acolo a fost ca toți copiii să meargă la școală copiii aceștia nu au uh, capitalul uman care să uh, oferă susținere din partea familiilor. Dar m-am întâlnit cu o fetiță dintr-una din aceste familii care era foarte fericită, care spunea sunt foarte bucuroasă că acum pot să învăț. Bun, dar dacă în case nu au electricitate, atunci Asta presupunea că iarna nu puteau să meargă la școală. Ceea ce ne dorim noi este, de fapt, să le oferim ocazia acestor oameni să își trimită copiii la școală și uh, impactul uh, cooperării, că este vorba de investiții în infrastructură, în tehnologie, în uh, știință, în educație, este extraordinar. Și nimeni nu vă put, mă va putea convinge că doar prin mici ajustări uh, vom putea să îmbunătățim lucrurile substanțial. Există uh, posibilitatea să mărim numărul locurilor de muncă, așa cum s-a întâmplat și în Bosnia, și, de asemenea, să rezolvăm toate problemele legate de dislocarea populației în această zonă. Pentru a ajunge la o concluzie, CIFTA în ultimii ani ne-a permis să colaborăm și să dezvoltăm comerțul în regiunea noastră și în clipa de față avem întâlniri regulate între primul ministru sârb, croat și sloven. Acest lucru s-a întâmplat în ultimii ani, deja de trei ani, și nu vorbim despre politică, vorbim despre proiecte. Serbia, Croația și Slovenia a uh, înființat o companie care se numește Corridor Ten Freight și uh, care uh, operează în domeniul îmbunătățirii infrastructurii a transportului viitorului. Și chiar dacă acum 10 ani acest domeniu era tabu, există mici companii aeriene care acum își pot uh, relua activitatea și cred că în deceniul care vine, vă mulțumesc și pentru timpul pe care ni l-ați acordat și vă stăm la dispoziție și pentru alte informații suplimentare. cu experiența pe care o avem, vă invităm nu să ne oferiți luna de pe cer, ci să încercăm să îmbunătățim mecanismele existente. Ar fi suficient pentru că noi, politicienii de la fața locului, eh, va trebui să operăm cu eh, instrumentele necesare pentru a revigora această regiune. Pentru că noi trebuie să avem o agendă europeană, dar și o bază necesară pentru această agendă europeană. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, domnule vicepremier, pentru că ați răspuns la toate întrebările noastre și pentru uh, acei dintre noi care cunosc situația de acum 20 de ani uh, a Iugoslaviei uh, este acum uh, un lucru îmbucurător că Slovenia deja este membra a Uniunii Europene, de asemenea sunt pregătirile necesare vis-a-vis -vis de Croația și de alte state din regiune. Eu admir entuziasmul cu care vă angajați dumneavoastră în progresul țării dumneavoastră și reținem și sugestiile dumneavoastră privind uh, următorul cadru financiar multianual de a ajusta uh, dispozitivul pentru țările care se pregătesc pentru aderare. Mulțumesc, suspendăm ședința.